președinte! Domnul președinte. Cari colegi, la... Dragi colegi, reluăm ședința. Anunț rezultatul votului. Numărul deputaților care au votat, 733. Majoritatea membrilor în Parlament, 374. Voturi pentru, 383. voti contrari. Voturi împotrivă, 327. Abțineri, 22. Um, voturi nule 1. Pe baza acestor rezultate, candidata la președinția Comisiei Europene propusă de Consiliul European a, a fost, deci, aleasă de Parlamentul European. O felicit pe doamna Ursula von der Leyen pentru faptul că a fost aleasă. Îi urez mult succes în funcție. Conform articolului 124, aliniatul 3 din regulament, voi informa Consiliul în legătură cu acest rezultat și um, îl vă invita um, și o invita uh, noua președinta comisiei aleasă să propună candidații la uh, uh, funcțiile de comisari. Voi semna acum scrisoarea de notificare a deciziei Parlamentului. e la consegno, visto che è presente, al... Și o înmânez președinției Consiliului. O înmânez doamnei președinte a Comisiei, mă scuzați. Doamnă von der Leyen, vă felicit în numele Parlamentului pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președintă a Comisiei Europene. În numele colegilor și, bineînțeles, vă transmit felicitările întregului Parlament. Începe o fază foarte importantă acum pentru instituțiile europene. Trebuie să ne pregătim uh, pentru uh, Uh, confirmarea în funcție a comisarilor desemnați și, după cum știți, uh, uh, Parlamentul are așteptări mari. Are așteptări că subiectele pe care le-ați menționat astăzi aici, în plen, să fie aprofundate și de cei care vor face parte din Colegiul de Comisari la audierile în comisiile competente. Următorii ani vor fi extrem de importanți pentru viitorul Uniunii. Și uh, vom putea să le facem față cu succes doar dacă va exista o cooperare strânsă între instituțiile europene. Vă dau acum cuvântul pentru a transmite mesajul dumneavoastră Parlamentului. Mr. President, um... Domnule președinte, stimați uh, deputați, mă simt uh, onorată, sunt copleșită și vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Încrederea pe care mi-ați acordat-o este încredere pe care ați, uh, acordat-o Europei. O încredere într-o Europa unită și puternică din est, de la est la vest, de la sud la nord. Este o încredere într-o Europa pregătită să lupte pentru viitor, în loc să um, se combată reciproc. Încrederea dumneavoastră va fi, este pentru o Europa care va, își va asuma împreună provocările viitorului. Sarcina ce mă, ce mă așteaptă um, mă face să fiu umilă. Am multă muncă în fața mea, mă așteaptă multă muncă și uh, îi mulțumesc președintelui Sassoli, le mulțumesc liderilor de grup, le mulțumesc tuturor celor care au ales să voteze pentru mine astăzi. Însă mesajul meu către dumneavoastră, toți, este să cooperăm în mod constructiv, pentru că ceea ce ne dorim cu toții este o Europa unită și puternică. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă von der Leyen. Voi transmite acum scrisorile Consiliului și președintelui Donald Tusk, în care voi informa, voi, voi informa de decizia Parlamentului. Suspend ședința pentru câteva minute. Mulțumesc. Colegi, la seduta ripresa. Dragi colegi, reluăm sesiunea plenară. Vă rog să vă ocupați locurile și să părăsiți uh, hemiciclul dacă nu doriți să participați la dezbatere. Colegii, cortesemente, prego coloro che non... Îi rog pe cei care nu doresc să participe la dezbatere să părăsească hemiciclul. l'ordine del giorno reca dichiarazione. avem pe ordinea de zi declarația vicepreședintei comisiei înaltei reprezentante a uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în legătură cu punerea în aplicare a strategiei globale a uniunii europene. dau imediat cuvântul doamnei vicepreședinte înalt reprezentantă Federica Mogherini și având în vedere că este prima dată când am ocazia să prezidez Uh, ședința plenară. Um, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în acest mandat și vă urez mult succes pentru ultimele luni în funcție și pentru viitor. Vă rog, doamnă înaltă reprezentantă. Meu. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine o plăcere și o onoare să particip la prima dezbatere din acest mandat, după ce am avut plăcerea și onoarea să particip la ultimele dezbateri din mandatul trecut. Dați-mi voie să vă felicit fie pentru alegere, fie pentru realegere. Dați-mi uh, voie să încep prin a felicita pe uh, noul uh, președinte al Comisiei. Am lucrat foarte bine cu doamna von Leyen, mai ales pentru politica de apărare a Uniunii Europene. Sunt uh, convinsă că Comisia este pe mâini bune. Printre uh, Uh, domeniile în care am lucrat împreună, Ursula și cu mine și cu alți uh, miniștri, miniștri de apărare și miniștri uh, de externe. Pe unii văd acum în hemiciclu ca membri ai Parlamentului European. Deci am lucrat la strategia globală pe care am redactat-o și am aplicat-o cu trei ani în urmă. A fost busola activității noastre în ultimii trei ani, pregătirea sa, Uh, și vreau să mulțumesc uh, uh, Parlamentului European pentru faptul că acest lucru a fost transpus în acțiune este rezultatul unei munci colective a celor 28 de state membre și cu mulți membri ai Parlamentului care au jucat un rol cheie, membri ai Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale, al societăților civile. A fost uh, o muncă colectivă și a fost uh, o ocazie de a ne concentra pe valorile și interesele pe care le împărtășim ca europeni, dincolo de uh, familiile politice și dincolo de dezbaterea ideologică. Am convenit că era nevoie să consolidăm rolul nostru ca un furnizor uh, global uh, de securitate. Cele trei provocări uh, ale epocii noastre au nevoie de soluții multilaterale. Europa va face diferența în lume dacă acționăm ca o singură Uniune. Sigur că e vorba de mult mai mult în strategia globală decât atât raportul pe care l-am prezentat uh, luna trecută la Consiliul Afaceri Externe. Uh, am discutat acest raport uh, cu comisiile AFET și DV în aprilie. Am compus 50 de pagini de realizări și opțiuni pentru viitor și aceasta este munca pe care Uh, v-am supus-o atenției pentru o analiză viitoare, modul în care putem să folosim instrumentele existente, cum putem să conturăm viitorul politicii externe a Uniunii Europene. Deci e vorba de mai mult decât cele trei concepte în această strategie, dar o să mă axez acum pe cele trei uh, puncte. Multilateralismul, securitatea și apărarea și ideea unei uh, Uniuni Europene mai efic eficiente. Uh, în ceea ce privește apărarea, Uniunea Europeană știe uh, să aplice în practică dacă există voința politică. Am reușit să realizăm mai mult decât am sperat. Atunci când am început să vorbim despre crearea unei uh, structuri permanente de cooperare și apărare, mulți au fost sceptici și mă aduc foarte bine că am discutat acest lucru pentru prima oară la propria mea audiere cu 5 ani în urmă în Comisiile Reunite AFET și DV Totuși, cu acest uh, scepticism și cu rezistența mm, uh, opusă, am reușit și uh, am mers mai departe cu Fondul pentru Apărarea Europeană. Nu sunt numai acronime și nume, sunt schimbări aduse securității comune. Sperăm că uh, statele membre își eficientizează cheltuielile pentru apărare și își modernizează capacitățile de la cer la mare în spațiu cibernetic. Misiunile noastre internaționale au structuri de comandă mai bune și ne-am angajat să investim mai mult în acțiunile civile, ceea ce rămân uh, mândria Uniunii Europene securitatea și apărarea Uniunii Europene au uh, făcut primii pași concreți uh, după multe decenii în care lucrurile au rămas așternute doar pe hârtie. În același timp, în timp ce ne-am întărit, uh, am întărit și cooperarea noastră în domeniul securității și apărării cu parteneri din toată lumea, începând cu NATO, dar și cu alții. M-am întors din Republica Centrafricană, de pildă, unde lucrăm împreună cu Uniunea Europeană Uh, bărbați și femei sub steagul uh, nostru și uh, cu câteva zile în urmă am fost în Sahel unde ajutăm cele cinci țări din Sahel să-și înființeze forța militară multinațională. Apoi, multilateralismul. Europa este o putere cooperatistă și multilaterală prin definiție este același ADN al proiectelor uh, europene. Multilateralismul și uh, acest sistem au fost supuse unei presiuni. Am investit în multilateralism uh, ca niciodată până acum. Uh, am uh, dat uh, sprijin financiar uh, Națiunilor Unite de pildă, agenția uh, ONU pentru refugiații palestinieni a fost ajutată să treacă peste criza prin care trecea. Am încercat să găsim o soluție multilaterală la problemele multiple și dificile ale, timpul, ale vremurilor noastre. Uh, apoi cu Iranul, cu obiectivele uh, de dezvoltare multilaterală, crearea unei noi generații de acorduri comerciale libere. Am încercat întotdeauna să construim un cadru multilateral atunci când nu exista unul. După această dezbatere vom vorbi despre Venezuela și despre uh, grupul internațional de contact pe care Uniunea Europeană l-a promovat pentru în încercarea de a rezolva criza. Apoi, uh, cooperarea trilaterală cu ONU și cu uh, um, Uniunea Africană și mm, misiunile pe care le-am înființat pentru a susține pacea în Afganistan. Sunt exemple uh, de marcă nu numai că am apărat multilateralismul, ci l-am și reînnoit cu soluții inovatoare. Al treilea punct pe care vreau să mă axez este modul în care acționăm, modul în care lucrăm. Uh, Cred că am făcut uh, foarte mult pentru a îmbunătăți modul în care lucrăm în cadrul Uniunii Europene. Și aici vreau să mulțumesc din nou Parlamentului European, legislații anterioare, legislaturii anterioare și sper că veți continua și dumneavoastră să uh, sporiți uh, coerența și coordonarea în cadrul instituției și cu instituțiile Uniunii Europene. Prin această muncă, prin această activitate, am uh, am avut succes atunci când am fost uh, uniți. O uniune mai uh, solidă nu numai că este un uh, principiu potrivit dorințelor părinților creatori, ci este și o modalitate de a face mai eficiente acțiunile noastre. Uh, numai uniți uh, reprezentăm ceva în lumea de astăzi. Sunt uh, state membre mai mari, state membre mai mici, care nu au înțeles că putem fi putem avea succes doar dacă suntem uniți. Și atunci când suntem uniți, noi facem diferența. Uneori, această diferență este vitală, nu numai pentru noi, ci și pentru partenerii noștri din toată lumea. În acești ani am făcut multe progrese, cred. De pildă, corelarea uh, politicilor de securitate și dezvoltare sau uh, componentele externe și interne uh, ale acțiunilor noastre cu o coordonare mai bună cu Comisia Europeană, uh, grație grupului pe care l-am uh, creat uh, cu comisarii privind acțiunea externă, care s-au întrunit în fiecare lună în acești cinci ani și ne-am coordonat ca niciodată în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, un lucru care părea imposibil cu trei ani în urmă. Progresul nostru în acești ani a fost posibil grație Uh, unei voințe politice uh, comune de a merge mai departe. Însă vreau să vă spun acest lucru, îmi dau seama că aceste realizări, tot ceea ce am realizat în acest sector, în acest domeniu, uh, Uh, s-ar putea să nu dureze dacă nu mai există voința politică. Și acesta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Rezultatele trebuie să fie consolidate și noile posibilități pe care uh, le-am uh, deschis în acești ultimi 3-4 ani pot să fie explorate și extinse. Însă pentru asta e nevoie de un scop comun, hotărâre și, mai presus de orice, voință politică. Parlamentul European a fost o cheie în acest progres. Membrii Parlamentului au fost actori importanți în politica externă cu propriile misiuni diplomatice, cu observatorii diplomatici la alegeri, cu un accent pus în permanență pe drepturile omului și pentru asta vreau să îi felicit pe predecesorii dumneavoastră în acest hemiciclu. Uh, sunt convins că veți lucra în continuare în această direcție. Aveți un rol cheie, aveți cuvânt, ultimul cuvânt în probleme fundamentale care afectează politica externă și de securitate. Veți avea uh, un cuvânt de spus în ceea ce privește noul buget, în trasarea Uh, direcțiilor de politică în anii ce urmează. Uh, această uh, acest îndemn pentru o Europa unită este mai puternic astăzi decât cu cinci ani în urmă și uh, va fi tot mai presant în anii ce urmează. Alegerea și responsabilitățile vă aparțin și cred că veți putea să răspundeți la acest îndemn într-o manieră responsabilă, continuând să investiți în rolul global al Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Grazie, vicepreședinte, altor reprezentant. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, înaltă reprezentantă. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Numele grupului PP are cuvântul domnul Galer. Un minut, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să îmi exprim bucuria pentru alegerea Ursulei von der Leyen ca președinte a Comisiei. Sunt convins că, mai ales în politica externă și de securitate comună, împreună cu Josep Borrell și cu ceilalți, um, vor avea poziții comune. Cu toții ne dorim uh, o ordine internațională multilaterală în care să ne apărăm împreună interesele. Parlamentul European de la bun început a acompaniat în mod constructiv implementarea strategiei globale și vom continua să facem acest lucru și în această legislatură. De exemplu, la noul instrument NDICI dorim să contribuim, dar dorim să îl și influențăm Cred că uh, trebuie să constatăm crizele din jurul nostru, în sudul, în sud-estul în, și în jurul nostru în general. Ele ne cheamă să acționăm împreună și să constatăm că avem interese comune și uh, că nimeni nu poate renunța uh, sau nu se poate separa de aceste interese comune. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Piri un minut și jumătate în numele grupului SND. Vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte. Acum trei ani, acest Parlament s-a bucurat de faptul că strategia globală a fost stabilită ca un răspuns la nevoia de o Europa puternică pentru a identifica obiectivele noastre, interesele noastre, instrumentele și partenerii. Am făcut multe de atunci. Având în vedere incertitudinea globală fără precedent, strategia globală a sporit securitatea Uniunii Europene, ne-a consolidat parteneriatele multilaterale și ne-a permis să participăm la guvernanța globală. S-au făcut progrese remarcabile în multe domenii, securitate și apărare în primul rând. Și trebuie să continuăm cu eforturi înnoite Um, din partea Uniunii și din partea Parlamentului. Trebuie să existe o perspectivă europeană pentru țările din procesul de extindere. Apoi, trebuie să se gestioneze durabil migrația și, în al treilea rând, trebuie să colaborăm cu țările de la frontieră printr-o politică de vecinătate eficientă. Da, lumea de azi nu merge mai bine decât în 2016. La nivel intern, valorile noastre, democrație, solidaritate și statul de drept, Um, se confruntă cu provocări de la bază și la nivel extern faptul că unele puteri nu mai sunt la fel de implicate în sistemul multilateral și există o serie de provocări și există consecințele uh, schimbărilor climatice care destabilizează situația mondială. Deci avem nevoie, mai multă nevoie ca niciodată de restul lumii și restul lumii are nevoie de Uniunea Europeană pentru a face față provocărilor globale cu succes. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, din partea grupului Renew Europe, are cuvântul doamna Vautmans. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Bună seara, dragi colegi. Bună seara, doamna Mogherini, cu trei ani în urmă am fost partener la uh, strategia globală. La vremea respectivă era esențial. Așteptam asta în Parlament. Doream să avem această busolă pentru acțiunea noastră externă în lume. A fost o perioadă incertă și cu strategia globală am venit cu o busolă care să ne ajute uh, să ne uh, ghidăm în lume. Ați spus-o foarte clar Acolo unde există voință politică, s-au făcut progrese și am uh, avut rezultate, rezultate cu care ne putem mândri. Mă gândesc la tot ce am uh, făcut uh, cu misiunile, cu politica de externă și securitate, așa cum a spus. Facilitatea, instrumentul pentru pace este altceva. Am dovedit că suntem parteneri de încredere Ehm, dar nu am obținut rezultate în acest domeniu și este important să privim în viitor, să vedem ehm, pe ce trebuie să punem accentul în activitatea noastră. Avem ehm, un nou președinte al Comisiei, am avut o dezbatere foarte interesantă cu domnia sa. Trebuie să facem pași mai hotărâți către o apărare europeană și cred că trebuie să facem și un pas către o armată europeană. Vreau să vă mulțumesc, doamna Mogherini, am avut multe dezbateri uh, bune și vreau să vă mulțumim pentru această strategie globală. Mulțumesc! Aveți un, o întrebare cu un cartonaș albastru din partea domnului sau doamnei Claire Fox. Acceptați întrebarea? Vă rog, doamnă Fox. Am vrut doar să întreb dacă persoanele individuale din statele naționale au votat sau li s-a cerut să voteze pentru o armată europeană. Este o impunere federalistă care contravine suveranității naționale și democrației. Este un prospect, uh, o, o perspectivă înfricoșătoare militaristă uh, și nu trebuie să îndrăsnim să sugerăm acest, uh, acest lucru. Cred că uh, este greu să controlăm pe cei care uh, acționează în mod irresponsabil. Însă, cred că în acest Parlament nu trebuie să uh, promovăm o armată uh, europeană și este o perspectivă uh, înfricoșătoare pe care nu trebuie să o sprijinim. Vă rog. Am crezut că acest cartonaș albastru este pentru a pune o uh, întrebare și nu o declarație împotriva uh, unei armate europene. Deci uh, nu o să iau în considerare acest uh, cartonaș albastru. Uh, în conform Eurobarometrului, uh, lumea vrea să colaborăm tot mai mult și în acest domeniu și eu sunt pentru o astfel de armată. Vreau să amintesc tuturor colegilor că cartonașul albastru obiectivul de a pune o întrebare antivorbitorului care apoi vă va răspunde. Acum, în numele grupului Verzilor ALE, are cuvântul domnul Bütikofer, două minute, vă rog. Thank you, President. Dear... Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Eu cred că este o mare diferență între o armată europeană și mai multă cooperare în ceea ce privește apărarea. Dar asta e o notă. Este de valoare simbolică faptul că una dintre primele dezbateri din acest Parlament este privind strategia globală a Uniunii Europene, pentru că ea va fi centrul activității noastre în următorii ani.